Señorías, reanudamos la sesión. Bună seara, vom relua lucrările reuniunii noastre. În primul rând, aș dori să vă fac două comunicări. Domnul Ignacio Guardans eh, și-a prezentat demisia din uh, calitatea sa de um, europarlamentar uh, începând cu data de 23 aprilie și conform articolului 24, paragraful 1 din regulament, constat uh, că acest loc rămâne liber de la data menționată și oricum vom informa în acest sens autoritățile naționale competente. În al doilea rând, aș dori să vă comunic faptul că în data de 21 aprilie, Comisia pentru Afaceri Juridice a procedat la verificarea creanților, creanțelor deputaților uh, Daniel Bautista și um, domnul Vipen și au uh, cerut în unanimitate ca mandatul lor să fie validat. Dacă nu există obiecții în acest sens, aceste mandate uh, se consideră adoptate. Acum uh, vom trece la ordinea noastră de zi. La primul punct uh, vom analiza raportul uh, domnului uh, Groli privind protejarea drepturilor de autor și drepturilor conexe. Aveți cuvântul pentru 4 minute. Mul mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc comisarului Măcrivi și colegilor care se află în această seară aici extinderea drepturilor de autor și uh, a termenului de protecție uh, a fost uh, o discuție îndelungată. Cred că foarte mulți oameni încă nu sunt conștienți